Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start. Bună seara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vom începe ședința. Am să încep în limba maternă a mea. Vă urez bun venit aici, în sala de ședințe a PPE. Astăzi avem o ordine de zi foarte interesantă, în trei părți. În primul rând, audierea președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker, căruia îi urez bun venit, după care vom avea o audiere mai scurtă cu secretarul de stat pentru finanțe din Portugalia, după care o întâlnire a coordonatorilor. Îi mulțumesc enorm președintelui Comisiei că a dat curs de îndată invitației noastre și a fost gata să discute cu membrii Comisiei noastre, să le stea la dispoziție pentru întrebări. Ne-am întâlnit în două rânduri cu domnul Moscovici și odată cu doamna Iurova și am discutat despre legislația actuală. În plus, Comisia de Anchetă a organizat patru misiuni de anchetă pe teren în Marea Britanie, Malta, Luxemburg și în Statele Unite. Sunt prevăzute în continuare în uh, am constatat că cooperarea pe teren nu a fost întotdeauna deosebită și aș dori să-i scot în evidență domnului președinte al Comisiei trei puncte care ne, ne mulțumesc. În primul rând, accesul la documente. De aici am constatat uh, un blocaj din partea Consiliului, în repetate rânduri. Ni se spune că E un instrument interguvernamental, iată de ce Parlamentul nu are acces. În al doilea rând, sunt deosebit de nemulțumit de uh, disponibilitatea dovedită de guvernul maltez, care în urma unei decizii a Consiliului nu a fost dispus să vină alături de noi Am invitat uh, persoane care aveau o anumită expunere politică, dar care nu au dat curs invitației. Dumneavoastră însă nu ați procedat așa, vă suntem recunoscători. Uh, v-am uh, adresat 10 întrebări care vizează legislația actuală, dar și proceduri anterioare aplicate în Luxemburg ne-am putut convinge la fața locului că Luxemburgul este astăzi uh, cea de-a doua uh, cel de-al doilea punct central al uh, fondurilor este cea de-a șasea capitală bancară și, având în vedere că vin din regiunea Rheinland-Pfalz, pe vremea când erați dumneavoastră prim-ministru în Luxemburg, m-am uitat întotdeauna cu mare atenție la ce s-a întâmplat de, de la Bursa, de la Milano și uh, cât de repede acționa Luxemburgul. Vă spun că de la început că astăzi nu avem obiectivul de a mm, acuza pe cineva. Studiul prezentat astăzi, studiul pe care l-am citit în această dimineață, nu prezintă nicio noutate. Eu sunt uh, de peste 23 de ani în Comisia Econ. Știm că a durat 15 ani până a aduce la forma actuală directiva privind dobânzile și nu a fost vizat doar Luxemburgul, ci Belgia, țările de jos, Austria, uh, insulele din canalul Mânecii, reprezentate de Marea Britanie și, bineînțeles, Luxemburgul. Dar doresc să spun acest lucru clar pentru a nu lăsa impresia greșită. Nu e vorba astăzi de a arăta cu degetul pe cineva, ci, din potrivă, Comisia noastră de anchetă dorește să aplice o investigație metodică și să atragă atenția acolo unde e nevoie de, asupra unor poten, posibile și potențiale modificări ale legislației. Domnule președinte, ați văzut, aveți 10 minute la dispoziție pentru introducere, după care vom începe cu întrebările pe care cei doi coraportori vi le vor adresa în uh, blocuri de câte 5 minute. Cu alte cuvinte, întrebarea și răspunsul în total în maxim 5 minute. Acum uh, îi rog pe fotografi să facă loc pentru ca deputații să și poată vedea atunci când ia cuvântul domnul președinte al comisiei. Vă rog. No. Nochmals Încă o dată, Jean-Claude, mulțumesc, ai cuvântul. Sehr verehrter Herr Präsident, Stimate domnule președinte, din păcat nu pot să, tră, să trec la limba mea maternă, pentru că ar fi de neînțeles, ci am să profit de limba lui Voltaire. Asta nu înseamnă că nu sunt dispus să vorbesc limba engleză. devant vous Prezint doamnelor și domnilor uh, deputați în fața dumneavoastră pentru că avem același obiectiv, aceeași voință, având în vedere un, o miză uh, mare care ne uh, depășește justiția fiscală care este indispensabilă în sine și mai uh, uh, impusă ca niciodată sunt uh, uh, disfuncționalități ale sistemului fiscal și practici uh, uh, fiscale utilizate de anumite întreprinderi la nivel european și la nivel internațional. Uh, uh încrederea cetățenilor a fost zguduită, fiscalitatea întreprinderilor este uh, opacă și inadecvată. Acest uh, sistem este, uh, profită de el uh, multinaționale care abuzează de disparitățile fiscale și de lipsa de coordonare între întreprinderile uh, europene și cele din afara acestea pentru a-și reduce impozitele. Potrivit uh, uh estimărilor noastre, frauda fiscală depășește 7 uh, miliarde. Uh, investiții în infrastructuri, protecție socială sau servicii publice. Uh, IMM-urile sunt primele victime ale acestor practici de optimizare fiscală abuzivă. Uh, sarcina fiscală este 30% uh, față de cea care apasă asupra multinaționalelor. Această situație este intolerabilă Uh, astfel de reguli uh, sunt uh, o sursă de profit pentru mulți motiv pentru care noi împărtășim aceeași convingere. Trebuie să punem capăt acestor practici fiscale deloiale și agresive și să asigurăm o transparență mai mare. Aceasta se bazează pe o voință comună de a acționa rapid. În campania electorală din 2014, pentru alegerile europene, m-am angajat uh, să iau această cale fără șovăire. Este o voință pe care Parlamentul European și-a exprimat-o și Comisia uh, Europeană uh, a împărtășit-o de la primele uh, zile de mandat, uh, de la 15 iulie 2014. Așa cum am spus, m-am prezentat în fața Parlamentului în 12 noiembrie 2014 apoi în Comisia Taxe în 2015 pentru a arăta voința Comisiei de a lupta împotriva evaziunii fiscale. Faptele vorbesc de la sine astăzi și vreau să salut acțiunea remarcabilă în acest context a lui Pierre Moscovici uh, și uh, a comisarului Vestalen am, au fost adoptate reforme ambițioase pentru a aplica un principiu simplu care este de bun simț. Întreprinderile trebuie să-și plătească impozitele acolo unde generează profit. Este un angajament de campanie pe care l-am luat și pe care vreau să-l respect. Acest principiu care este la baza anchetelor pe care Comisia a deschis uh, Uh, în Luxemburg, uh, în țările de jos și în alte 30 și ceva de multinaționale. Acest lucru permite recuperarea până a 13 miliarde uh, de euro avantaje fiscale. Pe baza acestui principiu, alte anchete sunt în curs, cea Uh, referitoare la uh, Amazon sau MG, societate uh, binecunoscută autorităților franceze. Și pentru a ne asigura că acest principiu va fi respectat în viitor și că statele membre dispun de informațiile necesare pentru a garanta o fiscalitate echitabilă, am pus în aplicare o adevărată revoluție, cea a transparenței fiscale împotriva economiei din umbră. Dar sunt și o serie de obstacole. Suntem convinși că statele membre trebuie să depășească o serie de blocaje și să acționeze concret pentru a atinge obiectivul comun a unei fiscalități echitabile și eficiente. Cine ar fi crezut cu doi ani în urmă că în mai puțin de șapte luni vom reuși să încheiem un acord în ceea ce privește schimbul automat de informații, în ceea ce privește înscrisurile fiscale. Acest uh, lucru a intrat în vigoare la 1 ianuarie și primele schimburi de uh, informații vor avea loc uh, încă din această vară. Acest acord a fost realizat în octombrie 2015 sub președinția luxemburgheză am uh, făcut uh, uh, progrese mari, secretul bancar cu acorduri bilaterale în ceea ce privește transparența fiscală, semnată cu Monaco, Elveția, Liechtenstein și Republica San Marino și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Am propus Uh, o pavăză uh, antifiscală pentru a, utiliza, pentru a fi utilizată de uh, întreprinderi. Am mers și mai departe decât ceea ce propune OCDE-ul, pentru că regulile noastre sunt obligatorii. Am făcut progrese în ceea ce privește datele de impozitare pe care multinaționalele trebuie de acum încolo să le comunice de la țară la țară autorităților fiscale respective. De asemenea, am propus să facem publice aceste date. Fiecare cetățean, dacă dorește, poate să aibă acces la sumele realizate și impozitele plătite de marile multinaționale uh, în uh, țara din care face parte cetățeanul respectiv. Toate acestea înseamnă progrese fără precedent, cel puțin în ceea ce privește transparența fiscală. Și vrem să mergem și mai departe, pentru că nu suntem decât la început. Problema transferului beneficiilor în Uniune Um, și baza comună de consolidare uh, pentru uh, societăți care ne va permite să uh, eliminăm disparitățile între sistemele naționale, respectând însă dreptul fiecarei națiuni să hotărască această rată de impozitare a întreprinderilor. Motiv pentru care, după ce m-am consultat cu Parlamentul, am relansat și modificat propunerea din 2011, simplificând sistemul și reducând costurile de punere în conformitate pentru întreprinderile care au uh, activități transfrontaliere. Această nouă versiune Axis uh, va fi uh, negociată în două etape. Prima se va concentra numai supra bazei fiscale comune și după ce se va stabila, stabili această bază, se va trece la faza de consolidare. Aceasta abordare în doi timp ne va permite să uh, avem principalele avantaje ale Axis pentru întreprinderi și statele membre până a beneficia de toate avantajele sistemului în integralitatea sau odată cu faza de consolidare. Acesta este răspunsul uh, nostru uh, uh, direct. Am venit cu o propunere împotriva celor care fac spălare de bani și facilitează frauda. De asemenea, vom uh, arăta care sunt regulile în uh, ceea ce privește TVA-ul pentru a uh, înteți lupta împotriva fraudei transfrontaliere în ceea ce privește această taxă. Vrem să Uh, elaborăm o listă a tuturor paradisurilor fiscale, o listă comună care ne va permite să procedăm astfel încât uh, țările care nu vor să se angajeze în dialog și care uh, nu sunt de acord cu aceste aranjamente să aplice principiile bunei guvernanțe fiscale. Iată, doamnelor și domnilor, câteva remarci introductive pe care am dorit să le fac Uh, apelez la Parlamentul European să susțină toate aceste eforturi ale Comisiei Europene. Este adevărat, uh, scandalurile care au fost aduse la lumină au făcut uh, sarcina noastră mai ușoară, însă nu trebuie să credem că această presiune nu riscă să reapară într-o zi. De aceea trebuie să susținem aceste eforturi în mod energic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Am uh, aflat care este evoluția lucrurilor, care sunt ultimele noutăți. Trebuie să le mulțumim ziariștilor pentru multele descoperiri uh, făcute recent și lumina care a fost aruncată asupra unui sector încurcat. Sunt în depărere că Presiunea politică exercitată a grăbit și a îmbunătățit inițiativele politice. Iată de ce cred că obiectivele noastre nu sunt de a arăta cu degetul asupra greșelilor trecutului de acum 20-30 de ani, ci să privim înspre viitor și să învățăm din trecut ce trebuie evitat pe viitor. Conform obiceiului, cei doi coraportori au uh, acum uh, ocazia să pună întrebări. Domnul Cofod, înainte de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Commission. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este o plăcere să fiți aici în comisia noastră. O să trec la prima mea întrebare. Una dintre, unul dintre eșecurile cele mai mari ale statului, statelor membre este uh, eșecul codului de conduită uh, în ceea ce privește fiscalitatea întreprinderilor. Uh, aveți o experiență uh, cu acest grup uh, privind codul de conduită al întreprinderilor. Există măsuri care uh, au dat greș Uh, aș vrea să știu ce veți face în poziția actuală ca președinte al Comisiei să reformați grupul. Veți avea inițiative de pildă de a evalua uh, activitatea grupului în ultimii 20 de ani. Puteți să faceți acest lucru în calitate de comisie. Asta poate să ducă la o transparență uh, mai mare și la principiul unanimității. Ați făcut aluzie, domnule Juncker, problema denunțătorilor. Uh, Uh, nu e vorba numai de Panama uh, Papers, uh, ci și LuxLeaks și celelalte scurgeri de informații. Ce face Comisia pentru a-i proteja pe denunțători? Pentru că, așa cum am văzut, denunțătorii au fost judecați în uh, Luxemburg. Acest lucru este un scandal și, prin urmare, vreau să văd ce va face Comisia pentru a avea un cadru mai bun de protecție a denunțătorilor, a jurnaliștilor, cei uh, care aduc la lumină aceste practici uh, ilegale și care trebuie lăudați și nu uh, pedepsiți. Mulțumesc că ați încadrat în perfect două minute, iar domnul președinte al Comisiei are acum trei minute la dispoziție pentru a răspunde. Trebuie să spun că codul de conduită a apărut în 97 la propunerea mea în calitate de președinte al grupului ECOFIN împreună cu o altă decizie în ceea ce privește directiva privind economiile, s-a spus că acest uh, grup nu a dat uh, roade. Acest lucru nu este uh, total corect. Uh, pentru că sistemele uh, fiscale au uh, fost analizate și 111 sisteme uh, fiscale au fost uh, revocate sau uh, interzise pentru viitor, inclusiv o serie de regimuri fiscale ale Luxemburgului. Cred că acest lucru trebuie actualizat în ceea ce privește mandatul acestui grup, guvernanța acestui grup și Comisia Uh, împreună cu statele membre dorește să facă acest lucru pentru că nu putem să fim pe deplin uh, mulțumiți cu modul în care funcționează acest grup și rezultatele pe care le dă. Nu putem să fim uh, mulțumiți de transparența care caracterizează acest grup. În ceea ce privește pe denunțători, Comisia lucrează la o propunere menită să-i protejeze mai bine. Aceasta va fi uh, publicată uh, luna viitoare. Și am dat un răspuns precis, grație unor întrebări precise. Mulțumesc foarte mult. Acum avem președinții grupul, invitați în președinții codului de conduită, însă nu au dat curs aceste invitații, spunând că grupul Cod de Conduită este un grup uh, interguvernamental, iată de ce nu ar avea niciun motiv pentru a fi prezenți. Fabrizia La Picorella din Italia e președinta acestei uh, comisii grup de conduită, dar vom mai insista. Acum are cuvântul Peter Iecek. Welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule președinte al Comisiei. În remarcile introductive, Ați vorbit de inițiativele actuale și viitoare ale Comisiei menite să îmbunătățească cadrul juridic. Dar cealaltă față a monedei este implementarea, punerea în aplicare. Și, după părerea mea, una dintre concluziile preliminare ale acestei comisii ar putea să fie că rolul de supraveghere al Comisiei în uh, punerea în aplicare a legislației europene a fost oarecum insuficient uh, sau neglijat uh, spălarea banilor și evaziunea fiscală. Panama Papers a fost un scandal de mare amploare și nu am văzut prea multă interacțiune din partea Comisiei Europene cu statele membre atunci când e vorba de punerea în aplicare a legislației europene. Se pare că Comisia nu a construit suficientă capacitate pentru a face față acestor sarcini. Uh, un exemplu este lista țărilor cu risc înalt din punct de vedere al spălării banilor. Comisia nu este în măsură să facă acest lucru uh, ea însă și se bazează pe alte instituții pentru a face acest lucru. Și Cred că acest lucru este extrem de serios și pentru că uh, sunteți uh, uh, președinte, nu foarte des veniți în această comisie, poate că acum este șansa de uh, a vorbi despre acest uh, rol uh, al comisiei. Minuten. Mulțumesc. Sub două minute, domnule președinte. Cred că colegul nostru are dreptate. Nu este vorba numai despre legislație, ci e vorba și despre aplicarea acesteia. Uh, uneori legislația este mai puternică decât punerea uh, în aplicare. Uh, în am introdus 39 uh, de cazuri uh, de uh, încălcare, de infringement, deci nu puteți să spuneți că am fost pasivi, ci ne-am făcut treaba și avem intenția să supraveghem și mai asidu punerea în aplicare Uh, vom uh, supraveghea aplicarea tuturor uh, directivelor care vor fi publicate până la sfârșitul mandatului nostru. În ceea ce privește acea list, listă, Nu sunt aici să critic statele membre, deși sunt obișnuit să fac acest lucru și ele sunt obișnuite cu criticele mele însă lucrăm la o a doua versiune a unei liste negre. Suntem în contact cu statele membre și intenția noastră este ca până la sfârșitul acestui an să elaborăm o nouă listă neagră în ceea ce privește uh, jurisdicțiile fiscale care sunt uh, în afara uh, Uniunii Europene. Mulțumesc. Trecem acum la reprezentanții grupurilor politice. Urmează Darius Rosati pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte, că sunteți uh, astăzi în uh, mijlocul nostru și pentru cuvintele de introducere. Două întrebări. În primul rând, vreau să laud Comisia pentru efortul făcut uh, în ultimul an, an și jumătate, pentru că a venit cu noi texte legislative pe această temă foarte importantă, combaterea evaziunii fiscale. Însă am și o serie de îndoieli în ceea ce privește implementarea și o să preiau ceea ce s-a spus mai devreme am văzut în Panama Papers că sunt state membre care apar mai frecvent decât celelalte în aceste documente. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu motivele pentru care se întâmplă acest lucru? Este oare acest lucru rezultatul uh, neaplicării legislației europene sau este mai degrabă uh, o serie de uh, goluri care există în legislația statelor membre respective care explică faptul că Luxemburgul sau uh, țările de jos uh, apar mai des uh, menționate în Panama Papers decât uh, alte țări. Care este părerea noastră și ce intenționează Comisia să facă pentru a elimina aceste situații? În al doilea rând, atunci când Comisia a început să ancheteze dosarele Panama și uh, a, a fost elaborat uh, pe plan intern uh, un raport. Dacă ați făcut asta, ar fi oare posibil ca aceste documente care au fost elaborate pe plan intern să fie date acestei comisii? Mulțumesc, domnule președinte, trei minute. We undertaken in depth analysis as regards the Panama Papers. You... În ceea ce privește Panama Papers, știți că uh, nimic din ce scriem noi pe hârtie la comisie nu este scăpat presei. Discutăm lucrurile între comisarii. Unul sunt uh, direct uh, responsabil de acest uh, subiect, există alți comisari care sunt și suntem pregătiți să vă trimitem în scris răspunsuri exacte la toate întrebările care ne-au fost adresate de către eurodeputații din această comisie. Ați avut o întâlnire cu comisarul Moscovici, veți avea... E o, e o mică problemă tehnică. Reîncepe cronometrul de la zero, deci. Bun, deci veți primi toate răspunsurile la toate întrebările pe care le-ați adresat. În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, tratăm uh, statele membre într-un mod uh, egal. Deci lansăm proceduri de infringement, Și în conformitate cu ceea ce ați spus dumneavoastră, de ce unii apar mai des decât alții în uh, Panama Papers? Trebuie să nu uitați uh, că aceste mențiuni sunt legate de trecut. Acum trăim într-o lume complet diferită față de cea de dinainte. Tocmai de aceea avem această situație. Și nu se referă doar la țările pe care le-ați menționat. Grupul este mult mai uh, extins. Ceea ce am făcut la început, și o să revin asupra acestui lucru, este să introducem 12 acte legislative. Și un altul va fi introdus în săptămânile care urmează, dar vom reveni la acest subiect pentru că vrem tocmai să închidem uh, aceste chichițe, aceste uh, goluri și vom veni cu o propunere uh, pentru Parlament și pentru Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum pentru S și de Peter Simon. Domnule președinte al Comisiei, doresc să mă refer la enumerarea pe care ați uh, prezentat-o în introducere referitor la inițiativele luate de comisie în ultimii ani și mi-aduc aminte de multe evenimente organizate în Germania la care oamenii au asistat cu neîncredere, iar cum discuția de astăzi oricum e una punctuală, e clar că numele Europa este legat de uh, prezența unei țări care și-a creat practic profitul pe urma aplicării unui sistem financiar menit să ofere facilități fiscale. Întreaga țară e bazată așadar pe folosirea acestui sistem. Aș dori să știu ce ați făcut în ultimii ani, pentru că ce s-a făcut la noi în ultimii 10 ani nu mi se pare surprinzător. Mi se pare totuși surprinzător că nu există un angajament care să meargă mai departe. De pildă, Uh, cred că, în primul rând, ar trebui să avem o listă cu paradisurile fiscale. Noi aici, la comisie, am avut posibilitatea de a discuta cu comisia, cu uh, administrația, care ne-au trimis o listă uh, cu țări pe care noi am trimis-o de două ori înapoi, o, țară, o listă pe care se află țări precum Corea și Afganistan, cu care nu avem nimic de a face, însă țări despre care toată lumea știe că sunt paradisuri fiscale, precum Panama, nici măcar nu sunt amintite pe listă șase persoane uh, în doi ani a fost nevoite să analizeze fiecare țară uh, pentru a vedea dacă acea țară se încadrează sau nu la categoria paradis fiscal. Mi se pare o rușine. Mă așteptam de la comisie să fie mult mai fermă și să vină cu o listă unde să apară ce puțin Panama și alte țări asemănătoare pentru ca după aceea să putem discuta într-adevăr de dovezile care trebuie oferite sau nu pentru a justifica um, prezența în această listă. După care um, vorbim de aceste um, facilități fiscale, paradisuri fiscale care oferă facilități fiscale. Ne puteți oferi o listă cu acele țări din interiorul Uniunii Europene? Și în al treilea rând, doamna Festacher a dat dovadă de un angajament excelent și sunteți dispus să abordați mult mai ferm statele membre și să le obligați să uh, transmită deciziile juridice, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă. Statele membre adesea refuză să transmită aceste informații, nici măcar uh, forțele de poliție nu pot ancheta din această cauză. Cereți să se facă, să se respecte aceste criterii. Mulțumesc pentru întrebare, două minute 20. Acum are cuvântul uh, președintele Comisiei. Domnule președinte, uh, domnul uh, Juncker, îmi cer scuze, spune, puteți repeta cea de-a treia întrebare? Deciziile fiscale, schimb de informații automat între statele membre, dacă multinaționalele, de pildă, creează un sistem în care sunt implicate mai multe state membre atunci, fiecare stat membru poate atrage atenția că este implicat sau că este vizat, afectat de acest sistem. Însă statele membre refuză să schimbe informații, să comunice aceste decizii fiscale către Comisia Europeană. Însă este absolut necesar pentru ca Comisia în acest fel să poată apăra tratatele trebuie să fie informată referitor la aceste decizii fiscale. Mulțumesc, domnule Juncker, bineînțeles aveți un minut în plus la dispoziție pentru a răspunde. Am să încep cu ultima întrebare. Noi am propus, prin propunerea referitoare la deciziile fiscale, ca și comisia să fie informată, trebuie să fie informată dacă există devieri de la politicile fiscale sau dacă se iau decizii în acest sens. Statele membre au refuzat însă și eu însă Uh, vă spun că nu vom renunța pentru că e nevoie de o instituție în Uniunea Europeană care să aibă o perspectivă de ansamblu. Eu sunt în favoarea unei asemenea inițiative și uh, de aceea cred că Comisia trebuie să fie informată referitor la aceste decizii fiscale și avem nevoie în acest sens de cooperarea de plină a statelor membre ci cooperarea de plină a altora vizați direct, pentru că vorbim de administrațiile fiscale naționale. Uh, dacă acestea comunică între ele, trebuie să comunice acele informații și comisiei. Eu sunt de părere și deja m-am pronunțat în acest sens, că trebuie să venim cu o completare a listei referitoare la paradisurile fiscale pe care am prezentat-o de două ori Parlamentului European și care n a fost trimisă înapoi. Sunt de acord că trebuie completată și doresc să vă atrag atenția asupra unui aspect. Îmi cer scuze? Da, am spus deja acest lucru, dar în germană, spune domnul președinte, unei intervenții din sală. Un nivel la comisie. La nivelul Comisiei nu avem resursele umane pentru a face o asemenea examinare atentă. Eu nu sunt uh, la fel de bine uh, echipat sau înzestrat ca anumiți europarlamentari, așa că nu pot să vă fac promisiuni pe care să nu le pot ține. Frage müssen, Va trebui să ne ocupăm însă de următoarea întrebare. Cum putem face ca toate acestea să se întâmple? Ne bazăm, bineînțeles, pe bunăvoința statelor membre, iar anumite state membre au cunoștințe referitoare la sisteme fiscale din afara Europei pe care nu doresc să le comunice Europei. Uh, Comisiei Europene, îmi cer scuze. Iată de ce le-am uh, spus statelor membre cine este informat referitor la anumite paradisuri fiscale, cine știe despre toate, să ne poată comunica și nouă. Bineînțeles, odată ce vom dispune de aceste informații, vom uh, completa lista pe care avem am trimis-o. Mulțumesc foarte mult, domnule Juncker. Urmează Profesorul Beant Lucă pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Juncker. În introducerea dumneavoastră ați spus că de când cu Panama Leaks știm în ce măsură se practică evaziunea fiscală, frauda fiscală de către multinaționale. Trebuie să vă spun că peste, peste tot se cam știa. În Germania era un pic uh, un secret cunoscut de toată lumea că atunci când cineva dorea să-și protejeze banii de fisc, îi trimitea în Luxemburg. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, dacă prin Panama Leaks ați aflat de faptul că existau aceste tehnici de evaziune fiscală sau știați de mai de mult? Mai concret în 2003, când a fost vorba de directiva privind uh, impozitul pe economii, dacă știați deja atunci de această problemă și dacă știați, atunci din ce motiv nu a dorit Luxemburgul să pună în aplicare schimbul automat de informații? De ce nu s-a pus în aplicare acest sistem care era practicat de alte state membre. Atunci, de ce Luxemburgul nu a fost dispus să facă ceea ce alte state membre au putut face. În al doilea rând, în ceea ce privește resursele, nu e vorba doar de mm, uh, aceste revelații Panama, ci și revelațiile în ceea ce privește Luxemburgul, LuxLeaks. Uh, avem la nivel european uh, de multe ori o distorsionare a concurenței, însă se pare că Comisia nu a reușit să abordeze în mod sistematic, să analizeze în mod sistematic ce s-a revelat prin acest dosar LuxLeaks, ci uh, îi se reproșează tot timpul o anumită abordare selectivă. De ce anumite cazuri au fost abordate de comisie și altele nu? Uh, spuneați că vă gândiți la nouă realocare a resurselor și uh, va intra aici și această nouă dispoziție referitoare la impozite. Veți lua în calcul abordarea tuturor uh, cazurilor de distorsionare a, con a concurenței, inclusiv cele prezentate în LuxLeaks. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Luca. Au fost multe întrebări într-una singură și trebuie să arăt înapoi cu degetul colegului uh, Peter Simon care m-a întrebat dacă mm, am luat în calcul să facem o listă cu paradisurile fiscale din interiorul Uniunii Europene. Nu vom face însă acest lucru pentru că suntem de părere că dacă propunerile Comisiei Europene vor fi puse în aplicare corect, atunci uh, aceste paradisuri sunt un fenomen al trecutului și nu unul al viitorului. Nu vom face acest lucru decât dacă vor exista uh, situații foarte grave, atunci va trebui să luăm uh, frâiere în mână, uh, și să fim fermi. Acum, uh, să explicăm în două minute dacă, de ce Luxemburg a ales un anumit model fiscal și nu cel pe care l-a aplicat alte state, mi se pare complicat, însă totuși am să vă reamintesc că trăim într-o lume în care părerea generală și în uh, lumea științifică era că trebuia aplicat un impozit de bază, motiv pentru care Belgia, Luxemburgul și țările de jos s-au pus de acord ca din 2005 până în 2011 să majoreze impozitul treptat uh, impozitul la sursă, anumite state, precum Belgia și Austria, au reușit să facă tranziția la acest sistem mult mai repede decât celelalte. Este... Nu este un sistem care, de pildă, uh, prevede impozitarea câștigurilor din conturile de economii peste tot în Europa transfrontalier, ci am, uh, l-am aplicat și statelor terțe, de pildă Elveției, sau e un sistem pe care și Statele Unite îl aplică prin schimbul automat de informații. În consecință, în 2002, acest sistem dublu, coexistența ambelor sisteme a fost introdus cu acordul, de altfel, al Parlamentului European. E un proces de codecizie. Îmi cer scuze, nu a fost vorba de un uh, proces de codecizie, însă Parlamentului uh, i s-a cerut avizul și uh, prin intermediul unui aviz favorabil și-a dat consimțământul pentru existența acestor două modele. Eu nu-mi uh, fac sincer griji uh, referitor la cele probleme ce țin de concurență. Eu, sincer, nu le-am văzut niciodată. Nu am abordat niciodată direct o problemă ce ține de concurență, pentru că uh, știu că Comisia a luat măsuri uh, față de anumite proceduri, anumite procese și în Luxemburg, de altfel. Dacă există probleme cu concurența, acestea sunt abordate direct de colega Verstacher în autonomie de plină, chiar dacă vizează Luxemburgul sau nu. În anumite cazuri, Ehm, dacă într-adevăr se întâmplă ca anumite incidente să fie luate mai atent sub lup, atunci trebuie să o întrebați pe colega Verstager, nu pe mine. Da, se poate întâmpla, însă eu am vorbit de mai multe um, niveluri ale comisiei. Dacă, de pildă, resursele de care dispune Digicom sunt insuficiente, deși uh, fac o muncă excelentă, atunci Bineînțeles, responsabilul trebuie tras la răspundere. Iar referitor la veniturile din economii, știam acest lucru. De fapt, din 97 facem efortul în acest sens. Eu am fost președintele Consiliului Ecofin, în care s-a decis că câștigurile din uh, conturile de economii să fie impozitate la nivelul Uniunii Europene. Nu știu câți uh, nemți și-au transportat banii în Luxemburg, nu știu iarăși nici câți luxemburghezi și-au transportat banii în Germania, pentru că impozitele sunt oricum aceleași. E vorba însă de um, acele persoane care au conturi de economii care sunt rezidente, pentru că dacă nu sunt rezidente, nu li se aplică acea dobândă. Acum, Michel Toerer pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte stimate președinte al Comisiei, cu toată sinceritatea, intervenția dumneavoastră introductivă mi s-a părut uh, dezamăgitoare. E o șansă ratată din punctul meu de vedere. Iată, deja deci am o întrebare cât se poate de punctuală pentru dumneavoastră. Ce interesează pe cetățeni uh, e următorul lucru. Revelațiile Panama arată că e vorba de acoliția lui Putin, familia lui Assad, uh, Um, persoane care se află pe uh, lista unui mandat de arestare în Uniunea Europeană, e vorba de firme paravan și bineînțeles sunt cine e răspunzător, cine e răspunzător atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere politic. Iar în Panama Papers uh, se amintesc că o țară, se amintește de pildă o țară pe care o cunoașteți foarte bine, Luxemburgul. E pe locul 4 în ceea ce privește intermediarii. Peste 15.000 de intermediari, printre care Mossack Fonseca. Uh, Iată de ce am o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră îi reprezentați pe cei răspunzători și cei răspunzători la nivel politic. Dar ce ați făcut după aceea? Cum, s-a fă... ce... Cum ați procedat? Ce face acum comisia cu dumneavoastră în frunte? Ce eforturi face ca toate acestea să fie procesate? Dați-mi voie să completez. La întâlnirea din Luxemburg, uh, Camera de Comerț ne-a spus că uh, acea parte care e de intermediar, care nu e reprezentată de, ban- de bănci, sunt 2400, nu 15.000. Domnul Juncker, vă mulțumesc pentru această informație, nu eram la curent. Doresc să-i spun domnului domnului Toier că uh, s-au luat 12 inițiative legislative noi, chiar 13 vor fi în această lună iulie, referitoare la acei uh, intermediari. E o problemă juridică, am constatat-o nu doar în Luxemburg, ci și uh, altundeva. Și trebuie să facem ceva în acest sens, trebuie să acționăm Vom face acest lucru printr-o propunere de directivă în iunie și sperăm că această directivă să intre în vigoare cel târziu pe 1 ianuarie 2019. Practicile acestea reprobabile nu se pot ascunde totdeauna sub paravanul secretului bancar. Mulțumesc, domnul Toerer mai are posibilitatea de a adresa o întrebare suplimentară. Da, dar ce răspunde cetățenilor în ceea ce privește respons- responsabilii politici? Nu cred că trebuie să căutăm răspunzătorii în domeniul politic. Pentru că autoritățile politice, dacă putem spune așa, nici măcar nu sunt la curent cu toate aceste manevre de care îi acuzăm pe intermediari. Ministrul de Finanțe din Luxemburg sincer, habar nu are de multe din aceste practici uh, obscure. Practici uh, și căi uh, ocolitoare pe care se mișcă acești intermediari. Mulțumesc! Urmează acum pentru GUE Fabio De Mazi. Vă mulțumesc! Domnule Juncker, ultima noastră întâlnire nu a fost tocmai dragoste la prima vedere. Era vorba de raportul Griche, unde vorbeam de uh, practicile fiscale din Luxemburg. Iată de ce prefer acum să mă concentrez asupra viitorului. Spuneți că în calitatea de președinte al Comisiei nu doriți să intrați în uh, afacerile statelor membre acum. Doresc să vă întreb ca uh, în poziția dumneavoastră de președinte al Comisiei Luxemburg, și nu e vorba doar de Luxemburg, ci și alte paradisuri fiscale, uh, să le cereți acestora să pună la dispoziția grupului nostru, comisiei noastre, documentele necesare pentru că dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, legile sunt puse în aplicare așa cum trebuie, atunci aceste paradisuri fiscale nu ar avea nimic de ascuns. E clar că Luxemburgul a profitat de o situație excepțională sub egida dumneavoastră care l a permis unui rezident al Uniunii Europene, de pildă, să creeze un cont drept intermediar. Iată de ce la vremea respectivă dumneavoastră ați fost în favoarea acestei excepții. În continuare, ați spus că nu ați discutat niciodată direct de uh, Uh, chestiuni fiscale, dar știm de pildă că de la fiscul american între în septembrie 2003 ați discutat cu responsabilii fiscali de la Amazon și o întâlnire cu reprezentanții Oracle Luxemburg a avut loc în Seattle și ați participat la dumneavoastră, și dumneavoastră la această întâlnire și aș dori să știu despre ce s-a discutat, despre buna bucătărie luxemburgheză sau despre politici fiscale. Uh, în continuare, reprezentantul uh, insulei Madeira ne-a spus că în 2005 un reprezentant al Luxemburgului venise la cumpărături, între ghilimele, în Madeira pentru a căuta acele întreprinderi uh, care uh, doreau să facă transferul din Madeira înspre Luxemburg pentru că urma să se majoreze impozitul. Au făcut uh, singur această decizie de a trece de la Madeira la Luxemburg sau au fost încurajate? Aș dori să știu în ce măsură noi uh, din um, aș dori să știu în ce măsură aceste informații v-au fost comunicate pe, prin e-mail sau direct. Vă mulțumesc. constat că um, aceste lacune de memorie despre care vorbeați uh, nu voi putea să le completez uh, cu succes. Acest document despre care vorbeați din partea domnului Crică, într-adevăr, um, mi-a fost trimis, însă nu aș dori să vă spun uh, prin ce fel în dar am reușit să primesc acest document în cele din urmă. Important este că um, documentul a ajuns la mine. Acesta era, de fapt, obiectivul observațiilor dumneavoastră, nu? Eu nu am spus că nu am discutat niciodată cu alții despre chestiuni fiscale. Am spus că nu am discutat niciodată despre nivelul concret de impozitare al unei întreprinderi. Dacă vă aflați în străinătate, uh, cu siguranță veți primi întrebări în acest sens. Uh, dacă reprezinți Luxemburgul în străinătate, cu siguranță oamenii te vor întreba despre cum stau lucrurile în Luxemburg. Nu am luat însă nicio decizie eu. Uh, răspunzător a fost ministrul de, și Ministerul de Finanțe, pentru că acesta se ocupă de chestiunile ce țin de finanțe. Dacă am primit întrebări, da, am răspuns la acestea. Nu am luat însă măsuri concrete fiscale, nu am promis nimănui facilități fiscale. În acest sens există principii clare în Luxemburg. În ceea ce privește deciziile fiscale, acestea sunt gestionate de administrația fiscală în Luxemburg. iar ministrul de finanțe poate să informeze, să informeze omologii din alte state. Pot să vă trimit documentele cu prevederile legislative în acest sens, dacă doriți. Însă, ambasadorul uh, Luxemburgului în uh, Portugalia se ocupă oare de aceste chestiuni? Domnul Juncker, nu știu uh, nu pot să-mi închipui că domnul Asselborn, ministrul uh, de extern al Luxemburgului, uh, ar fi discutat cu ambasadorul Luxemburgului în uh, Portugalia despre întreprinderi din Madeira care ar fi dorit să își transfere sediul în Luxemburg. Alaltăieri, în Parlamentul luxemburghez, s-a discutat despre o întrebare asemănătoare Deocamdată însă ministrul de externe este în deplasare. Când se va întoarce, va putea să răspundă la această întrebare. Știți că în decembrie 2003, dumneavoastră știți că în decembrie 2003 eu am fost în Washington. Eu nici măcar nu știam acest lucru. Urmează pentru verzi Sven Giegold. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Am analizat încă o dată cu atenție ce se întâmplă în Luxemburg, în ceea ce privește impozitarea persoanelor uh, fizice, am constatat că directiva referitoare la dobânzi, care a fost uh, intens negociate la nivel european cu un imbold important din partea Luxemburg, prevede o rată de 10% care ar trebui să fie finală, însă am observat că această directivă a fost ocolită în mod sistematic iar în urma datelor pe care le-am analizat noi, am constatat că în Luxemburg și nu în Belgia și în Austria, am verificat acest lucru, se face această ocolire a ratei dobânzii obligatorii, mai ales de întreprinderile de asigurări de viață și că evaziunea fiscală a continuat. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Iuncă, în acest sens e următoarea. Statele membre care, la ora actuală, uh, sunt răspunzătoare de evaziune fiscale, de evaziune fiscală. Printre altele și Luxemburg. Le veți ajuta printr-o legislație europeană ca toate să răspundă și uh, să pună la dispoziție toate informațiile referitoare la cei evazori fiscali. Cea de-a doua întrebare a fost deja abordată. După revelațiile Panama, am creat un grup uh, de intervenție referitor la criminalitatea financiară. Are șase membri. Spuneți că personalul trebuie extins pentru ca această entitate să poată să-și facă treaba. Iar în cele din urmă, statele membre uh, um, sunt reticente în a pune în aplicare propunerile pe care, din fericire, le-ați făcut totuși în ultimii ani. Sunteți dispus să um, interveniți în domeniul competenței neloiale între statele membre prin procedura majorității, chiar o, o astfel de inițiativă din partea, stat, din partea Comisiei ar face ca statele membre să-și asumă răspunderea și să nu se ascunde în spatele unor uh, paradisuri fiscale. Răspunsurile la întrebările dumneavoastră sunt da. De trei ori da. Da, perfect, un răspuns cât se poate de clar. Uh, domnul Ghigul are posibilitatea de mai pune încă o întrebare dacă dorește, având în vedere răspunsul foarte succint. Vă mulțumesc pentru acest răspuns pozitiv. Vom continua efortele noastre. Doresc doar să vă mai spun că mulți oameni își doresc uh, tocmai ce a spus Michel Teurer. Am spus uh, că ați trecut un pic uh, în tabăra cealaltă. Până acum, cetățenii doresc o asumare clară a răspunderii pentru activitățile uh, dumneavoastră trecute. Iată ce vă apasă credibilitatea și regret sincer acest lucru, mai ales având în vedere uh, măsurile pozitive pe care le-ați luat în domeniul cooperării fiscale. Vă rog, am înțeles, într-adevăr, și am multă înțelegere pentru faptul că doriți și o perspectivă retroactivă asupra acestui subiect destul de dificil, însă, în ceea ce privește credibilitatea mea, nu aș dori să fie asociată cu uh, greșelile altora și nu aș dori să măsurați credibilitatea comisiei uh, as, făcând această asociere. Când vorbim de evaziune și fraudă fiscală, Comisia a luat atât de multe inițiative, 12 în total, trebuie să amintesc acest lucru, uh, pentru ca să vă rămână clar în minte, în mai 2015, am uh, adoptat o directivă împotriva spălării de bani în octombrie 2015. Schimbul automat de informații a fost pus în funcțiune, iar această directivă a intrat în vigoare în ianuarie 2017, iar din septembrie 2017 va duce la primul schimb de informații între statele membre. În ianuarie 2016, am venit cu propuneri referitor la schimbul automat de informații pe baza rapoartelor de țară a companiilor multinaționale. O propunere asemănătoare nu a fost făcută niciodată până acum. Am făcut și, cu, am făcut și propuneri la Consiliu care, din câte văd, nu a fost tocmai pe blagul Consiliului de a publica aceste rapoarte de țară. În 2016 am prezentat această uh, propunere, în, iar în ianuarie 2017 Parlamentul a s-a apropiat de acest subiect șapte luni după propunerea noastră, dar salut acest lucru, iar în iunie 2016 am făcut propuneri referitor la spălarea de bani, iar în iulie 2016 am venit cu noi reguli referitor la beneficiari Uh, și informații care trebuie transmise autorilor, autorităților fiscale în acest sens. Am încheiat acorduri referitor la transparența fiscală cu Elveția, Andorra, Liechtenstein. Iar în 99 deja pusesem în funcțiune un, un precursor al sistemului de schimb de informație. Iar în ianuarie 2016 am adoptat directiva împotriva, de fapt, îmi cer scuze, a fost consolidată directiva privind combaterea evaziunii fiscale. Am venit cu noi propuneri referitor la baza comună de impozitare. Propunerea pe care o prezentasem în 2011 a fost completată și sperăm că îi se va da curs. După care, în octombrie 2016, am venit cu o rezoluție referitoare la dubla impozitare, iar în martie 2019 mecanismul de soluționare a disputelor va intra în vigoare. Am prezentat o listă în ianuarie 2016 despre jurisdicțiile fiscale. Am discutat deja că această listă trebuie completată, se va întâmpla acest lucru, iar în luna iunie acestui an vom veni cu propuneri. Sunt 13 propuneri în total, așadar, care au fost prezentate în destul de puțin timp de către această comisie. Mulțumesc foarte mult! Cred că suntem cu toții de acord că, într-adevăr, Comisia a făcut progrese sprijinim uh, abordarea aceasta. Nu există îndoieli. Urmează acum pentru FDD David Coburn. Ähm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Juncker, mă bucur să vă revăd. Ca prim-ministru al Luxemburgului, păreți să credeți cu mare entuziasm în concurența fiscală foarte bine, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Concurența fiscală duce la eficiență și forțează guvernului să ofere valoare contra bani și să folosească banii contribuabililor într-un mod eficient și corect. Mi se pare că este un fel de Jean-Claude Juncker a la ancien. Dar acum se pare că v-ați răscândit și vreți să eliminați această concurență fiscală în Europa. Și asta mi se pare Jean-Claude Juncker nouveau. Și atunci cum se reconciliază cei doi? Așa cum a spus și domnul Gigold, este că atunci când Sfântul Paul a avut epifania pe drumul spre Damasc, noastră ați avut această epifanie în uh, Luxemburg, această revelație, de ce apar aceste diferențe așa uriașe? Eu aș prefera să ne întoarcem la bătrânul Jean-Claude de altă dată, când aveam concurență fiscală în Europa și aveam și eficiență. Uh, Mulțumesc pentru întrebare. Aveți cuvântul, domnule președinte. Da, mă întrebam când o să reveniți la ritm, da? S-a întâmplat la finalul intervenției, deci nu m-ați dezamăgit. Când mă descrieți ca un schizofren, care atunci era vechi, acum e nou, mm, eu am crezut în uh, principiile respective, în concurența fiscală. Și încă mai cred, dar acum mă concentrez mai mult și împreună cu alții și nu neapărat neglijez această dimensiune, ci mă concentrez asupra unei concurențe fiscale corecte, echitabile. Deci trebuie să existe concurență fiscală, dar trebuie să fie echitabilă și n-a fost întotdeauna echitabilă și nici acum nu este echitabilă pentru că tot avem tot felul de chichițe în Uniunea Europeană și o să vă dau un exemplu. Uh, Directiva Directiva PAT, a, directiva TVA, mă scuzați. Am uh, văzut 250 de instrumente diferite uh, legate de TVA în statele membre. Deci statele membre întotdeauna negociază în propriul interes atunci când vine vorba despre derogări de la principiile uh, care sunt, uh, stau la baza uh, legislației. Deci nu există nicio diferență între cel vechi și cel nou, ci mă concentrez asupra dimensiunii de echitabilitate. Dank. ok. Mulțumesc. Acum, următorul vorbitor, în numele ANF, Mario Borghețiu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și vreau să-i urez bun venit și președintelui Comisiei. Știți foarte bine că multe tranzacții financiare se ascund în spatele unor intermediari, pentru că se încearcă ascunderea beneficiarului real al uh, contului. Întrebarea mea este care sunt măsurile pe care dorește Comisia să le ia practic pentru a se asigura că în statele membre mai ales în paradisurile fiscale precum Luxemburg și țările de jos, nu mai există secret bancar astfel încât să putem vedea exact de unde vine capitalul. Cel mai important din uh, punctul de vedere uh, fiscal nu este doar evaziunea fiscală, ci și această infiltrare a capitalului ilegal din uh, surse ilegale în economia reală. Panama Papers a fost, de fapt, o cutie a Pandorei care a fost deschisă. Și rezultatul este că avem o companie din Panama deținută de Michel Muscat, care a primit mai bine de un miliard de dolari de la o companie offshore din Dubai, care aparține fiicei dictatorului din Azerbaijan. Și se pare că la momentul respectiv se semnau tot felul de contracte energetice. Domnule comisar, n-am nicio îndoială că noul Juncker este un războinic care a scos sabia din tacă pentru a combate evaziunea fiscală, dar aveți intenția să și folosiți această sabie? Mulțumesc. Mulțumesc. Cazul guvernului maltez a fost deja discutat aici, dar vă rog. Dragă colega, nu pot vorbi despre cazuri individuale. Asta nu e treaba comisiei, este treaba uh, autorităților competente. Eu sunt cu ochii pe ce se întâmplă, dar nu pot pur și simplu să-mi asum o poziție de la un moment la altul atunci când nu am amănunte. Avem reguli în ceea ce privește beneficiarii reali și trebuie să vă spun că în iulie 2016 am propus noi reguli care să extindă accesul la informațiile legate de beneficiarul real pentru autoritățile fiscale, pentru că este extrem de important ca autoritățile fiscale să poată identifica proprietarul real al unei companii sau entități. Și aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Bun. Aveți o întrebare de follow-up? Doar, doar o observație, spune domnul Borghețiu. Asta înseamnă că președintele recunoaște că în momentul de față mafia și alte organizații criminale pot continua să investească. Pot să investească, bine mersi, până la 1 ianuarie 2018, deci banii vor intra în circuitul legal și nu se verifice nimeni. Am introdus această propunere în iulie 2016. Directiva trebuie să fie transpusă în legislația națională și acest lucru necesită timp. Deci o perioadă de un an și jumătate este o perioadă destul de scurtă, având în vedere importanța subiectului. Mulțumesc, Marcus Ferber, numele grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule eh, președinte al Comisiei. Pot să confirm ceea ce ați spus dumneavoastră reprezintă o parte din Europa care este destul de departe de Luxemburg, dar Austria, pe de altă parte, e foarte apropiată și avem uh, mulți cetățeni atrași de uh, Elveția. Există mulți păcătoși pe lume. Dar să trec la subiect. Comisia a aprobat un paradis fiscal în, une, în Uniunea Europeană și anume Madeira. regimul de acolo a fost aprobat în 87, deși în uh, decizie Comisia spune clar că nu se permite înființarea unui regim autonom în Madeira. Scopul este crearea de locuri de muncă. În 2014, 1882 de companii au creat vreo 2000 de locuri de muncă. Deci vorbesc de companii din acestea de buzunar. Ministrul din Madeira ne-a spus că situația este foarte complexă și uh, există 180 de companii care și-au sediul acolo. Întrebarea mea este ce face de fapt Comisia? Dacă ne uităm la decizia din 87, decizia spune că Trebuie să ne asigurăm că scopul acestei măsuri este să creeze locuri de muncă, nu să creeze un sistem fiscal extrateritorial. Și atunci ce face Comisia pentru a verifica acest lucru? Mulțumesc, domnule președinte, aveți cuvântul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 Nu cred că uh, legile Comisiei ar fi făcut această concesie Madeirei astăzi. Unor este nevoie de astfel de uh, reguli speciale și de excepții. De aceea au fost create aceste reguli pentru Madeira. Am o memorie destul de bună, dar așa, acum nu pot să comentez uh, de uh, Uh, hotărâre luată de comisie înainte de căderea zilului Berlinului, înainte de 87. Impresia mea este că persoana responsabilă este ministrul de finanțe al Madeirei și nu uh, comisia. Nu prea avem uh, prea mult uh, Uh, timp. Și acum o să mă refer la memorandumul de înțelegere cu Portugalia de pe vremea lui Barroso. Acolo s-a vorbit despre un uh, sistem uh, fiscal special care a fost reformulat, restructurat. Acest lucru a fost discutat des de către Comisie, de către Eurogrup, deci cunoașteți acest uh, caz mai bine decât sugerați aici. Și, într-adevăr, Comisia a dat această autorizație, această permisiune și dacă autorizația a fost uh, supusă unor condiții, Comisia trebuia să le uh, respecte. O să mă întorc la subiectul Madeira cu plăcere. Trebuie să mă mai uit odată peste hârtii, să-mi amintesc, însă mă amintesc că deciziile luate de Troica în legătură cu uh, Portugalia includau și uh, Madeira. Și dacă așa stau lucrurile, cred că a fost un lucru înțelept pe care l-a făcut Troica la vremea respectivă. Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei de vorbitori în numele grupurilor politice lui Michel Perez, Gomes și Ațachi. În procedura intervențiilor spontane, în general, avem un minut la dispoziție, deci începem cu lui Michel. Da, mulțumesc uh, pentru ceea ce ne-a spus. Eu vreau să mărturisesc că Comisia a făcut mult mai mult decât toate celelalte comisii în ceea ce privește problema pe care o evocăm astăzi. Uh, ceea ce ați făcut uh, este o muncă colosală, e o muncă care nu s-a încheiat, mai drum lung de făcut dar în raport cu Comisia Barroso 1, subiectele pe care le-ați abordat și reformele pe care le-ați propus uh, sunt uh, colosale în comparație cu acea comisie, pentru că e just să reamim, reamintim acest lucru. Vreau să vă uh, <coughs> adresez o întrebare. De ce Comisia nu cere statelor membre nu le pun în față cu responsabilitatea lor și anume de a lua măsuri concrete care să vizeze o armonizare uh, fiscală mai accentuată, care ar permite ca ansamblul Uniunii să fie mai atractiv pentru investitorii străini cu o adevărată uh, certitudine uh, juridică. Comisia ar putea să intervină în domeniul fiscalității directe ca accesoriu al liberei circulație. Coerența instrumentelor este cheia problemelor, după părerea mea. Uh, nu vreau ca avocații să recomande uh, clienților să uh, exploateze lacunele fiscale uh, și inadvertențele uh, regimurilor fiscale pentru a produce forum shopping. E o chestiune de voință politică și cred că nu este vorba de pasivitatea comisiei aici, pentru că uh, comisia trebuie să uh, Uh, pună Consiliul în fața responsabilităților sale. Mulțumesc, uh, domnule Michel, domnule președinte. Da, lui, totul depinde de uh, domeniul de aplicare al ambițiilor pe care le descrieți. Să ne lansăm într-o armonizare integrală în ceea ce privește fiscalitatea persoanelor fizice, asta mi se pare un lucru extravagant. Uh, Însă trebuie să ne gândim în ce măsură fiscalitatea persoanelor fizice ar putea să uh, apropie modurile de impozitare, ratele de impozitare și bazele comune de impozitare. E o idee la care trebuie să ne gândim în continuare. Uh, unanimita uh, um, problemele fiscale uh, presupun unanimitate, ceea ce Uh, este o problemă. La următoarea revizuire a tratatelor uh, trebuie să uh, vorbim de o majoritate supercalificată în ceea ce privește în materie fiscală, pentru că al minter nu vom face progrese. Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la povestea listei țărilor terțe cu risc pe care Parlamentul uh, European a respins-o de două ori. Este un uh, paradox. E interesant să citim lista țărilor care sunt uh, menționate, pentru că ne dăm seama că incluzând țările Comisia Europeană cere bei să nu fie pe această listă. Panama, Bermude, uh, Liban. Știu că există um, o diferență între paradisurile fiscale și țările unde există riscul de uh, spălare a banilor. Ne-a spus doamna Iurova, nu mă ocup de problemele pe care le gestionează și poate că nu are mișloacele pentru a face ceea ce trebuie să facă. Iau notă de faptul că unitatea care se ocupă de uh, aceste riscuri de uh, spălare a banilor uh, ține de comisul IL uh, și din moment uh, din uh, uh motive de conflict de interese uh, a fost pusă sub responsabilitatea doamnei Iurova. Uh, Uh, trebuie să examinăm cele 200 de țări, dar nu avem posibilitatea să facem aceste lucruri. Există țări în legătură cu care există uh, îndoieli, bănuieli și trebuie să începem cu uh, aceste țări uh, asupra cărora planează o uh, bănuială. V-am spus, uh, Comisia uh, revizuiește, va revizui aceste probleme la care v-ați referit către sfârșitul Uh, anului. Comisarii uh, verifică în detaliu toate aceste mecanisme, dar aceste liste vor fi completate. În rest, uh, ați făcut referire la Banca Europeană de Investiții. Veți aproba mâine mm, inițiativele pe care Comisia le-a luat în ceea ce privește BEI-ul. Deci viitorul este deja aici. Ana Gomes. Domnule președinte, sperăm că Comisia ne va ajuta să clarificăm ce s-a întâmplat uh, în perioada uh, Troica, în Comisia Barroso, când au fost impuse uh, creșteri mari de uh, impozite asupra clasei de mijloc din Portugalia, iar în același timp banii au fost sifonați uh, în Panama Uh, fără ca cineva să uh, observe acest lucru și Comisia nu a permis în 2012 nicio amnistie fiscală. Întrebarea mea, îi pasă uh, Comisiei de sistemul real de spălare a banilor în ceea ce privește vizele um, și dacă vă vă pasă de Well, ultimul dispozitiv de spălare a banilor care este evident și în Luxemburg. În primul rând, în ceea ce privește pașapoartele. Așa cum am spus, am uh, introdus reguli de combatere a spălării banilor foarte stricte pentru a evita evaziunea fiscală și pentru a combate finanțarea terorismului. Această propunere uh, este în curs de analiză la Comisie, Parlament și Consiliu și în acest uh, uh context uh, putem să uh, analizăm toate problemele pe care uh, le-ați menționat pentru a fi analizate de Consiliu, Comisie și Parlament. O să analizez această chestiune a Freeportului. Da, în ceea ce privește aceste porturi libere din Luxemburg, mi s-a spus că nu s-a constatat nicio încălcare acolo. Angel Sambatski pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule Juncker. Am uh, vorbit despre fiscalitatea din Luxemburg, uh, documentele Panama, cazurile irlandeze și uh, sunt lucruri tulburătoare, ca să fim uh, corecți, dar să privim în viitor. Așteptăm uh, summitul Uniunea Europeană-China uh, la 1 ianuarie. În această privință, care sunt uh, măsurile pe care le aveți în vedere atunci când veți discuta cu colegii uh, chinezi, cu omologii chinezi? Ce veți face cu partenerii uh, chinezi pentru a preveni lixuri din China? Am uh, făcut uh, acest lucru și ne-am gândit la un sistem uh, automat de schimb de informații. Majoritatea europenilor au fost de acord, însă vom reveni întotdeauna la acest subiect pe arena internațională, pentru că este întotdeauna o problemă. Acum, încă trei vorbitori. Thomas Mann. Mulțumesc. Mi se pare surprinzător că, în cazul tuturor criticilor, um, e vorba de un președinte, totuși, al Comisiei care a luat uh, inițiative. 12 inițiative, e important. E vorba de concurență, însă e nevoie, de asemenea, de echitate. E important. Factorul tulburător uh, e în continuare stat, uh, Consiliul, adică statele membre. E nevoie să se schimbe odată această unanimitate de la Consiliu. Știm cu toții că exercită o presiune politică. Mă întreb oare dacă Jean-Claude Juncker e de partea noastră în uh, vederea acestei schimbări. I-am spus deja lui Thomas în urmă cu câteva minute că dacă ar fi vorba de modificarea tratatului, atunci să nu există unanimitate în ceea ce privește chestiunile fiscale, să înlocuim uh, unanimitatea prin majoritate calificată, pentru că în caz contrar nu vom reuși să progresăm. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum Eveline Regner. Mulțumesc. În ceea ce privește aceste porturi libere, cred că trebuie să insistăm. Liber se referă la liber de impozite, liber de taxe vamale. Și mi se pare de necrezut că în Europa, în Uniunea Europeană, e posibil ca obiecte importante, aur, tablouri, să aterizeze într-un pământ al nimănui. Spuneți că trebuie să aruncați o privire, însă atunci când comisia constată că așa stau lucrurile, atunci nu trebuie doar să arunce o privire, ci să vină cu propuneri juridice la nivel european. Mulțumesc! politic, politica începe cu privirea realității. Știm cum stau lucrurile, trebuie mai întâi însă, pentru a putea lua măsuri, să privim cum stau lucrurile. Da, o afirmație clară, mai întâi să analizăm, după care eventual să luăm măsuri. E dreptul de inițiativă pe care îl are doar Comisia și nu Parlamentul. Eli Schlein. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Juncker, tuturora le e clar că o uniune bazată pe o concurență fiscală nebuloasă nu e una durabilă, mai ales dacă se aplică impozite de 0,05%. Cum mi s-a făcut uh, pași importanți înainte, însă trebuie să ținem cont de faptul că e vorba de o provocare globală, care nu mai poate fi rezolvată doar la nivel național sau european. Țările în curs de dezvoltare sunt cele care, plac, care plătesc uh, prețul cel mai uh, crescut de pe urma acestor practici de evaziune fiscală. Trebuie să cerem o raportare pe țară, care să fie publică și care să meargă dincolo de frontierele Uniunii Europene, abordând aceste activități ilegale care se desfășoară și în țările terțe. Și din acest punct de vedere, propunerea Comisiei e în continuare mult prea slabă. Trebuie să implicăm aceste țări terțe în schimbul automat de informații. Eu aș vrea să știu ce va face Comisia pentru a evita acordurile comerciale care provoacă sau chiar facilitează evaziunea fiscală în țările în curs de dezvoltare. Și ce va face Comisia pentru a cere ca aceste țări să fie implicate de plin în redefinirea politicilor fiscale internaționale. Cerem un, o entitate la nivelul ONU. Și aș dori să știu care e părerea președintelui Juncker în acest sens. Mulțumesc, domnule Juncker, vă rog. J'hésite à vous suivre. Ezit să vă urmez părerea atunci când spuneți că asta duce la evaziune fiscală. Asta depinde de conținut și de cei care le pun în aplicare. În ceea ce privește țele în curs de dezvoltare, am reușit, n-a fost o sacină ușoară, să convingem 45 de țări să participe la un uh, sistem uh, de schimb automat de informații. O să verific în uh, detaliu lista celor 45 să vă spun exact despre cine este vorba. Însă la nivelul G20 intervenim mereu pentru că acolo țările în curs de dezvoltare sunt reprezentate Așa cum la reuniunea G7 am discutat de aceste lucruri, facem presiuni reale dar sunt uh, foarte recalcitranți. Mulțumesc, mai avem două minute. Îi dau cuvântul doamnei Fico Runen pentru ultima întrebare. Arvoisa puheenjohtaja, eh, haluaisin kysyä, miten olette... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb cum puteți să asigurați coerența politicilor pentru a evita evaziunea fiscală. De pildă, în politicile pentru dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Banca pentru uh, Reconstrucție uh, recurg în mod constant uh, la fonduri offshore înregistrate. Apoi, această discuție în legătură cu efectele fiscale ale acordurilor comerciale ați uh, pus în uh, termen real problema acestei coerențe în combaterea uh, acestui tip de evaziune în cadrul Comisiei și ce veți face în viitor? Mulțumesc. Domnule Juncker, ce aveți de spus în acest sens? Deshalb habe ich nachgefragt. Întrebarea se aseamănă cu cea adresată de Pervonș ce face Bay, Bird, discutăm despre aceste subiecte, le urmărim îndeaproape. Aceasta era întrebarea ta. A fost răspunsul meu. Nu știu însă dacă era întrebarea ta. Mai mult sau mai puțin. Ceva în felul ăsta. Gut, ich darf uh, unser Hearing schließen. Ich darf foarte bine. Închei. Îi mulțumesc președintelui Comisiei. A fost o discuție deschisă, echitabilă. 19 colegi au uh, adresat în total întrebări. Vă urăm mult succes și beneficiați de sprijinul Parlamentului în punerea în aplicare acestor prevederi. Avem o pauză de 15 minute acum. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte.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 2, 3. unde-și trăiești? Unde-și trăiești? Good afternoon. We continue Bună ziua. Continuăm audierea noastră. Gast, I would like to turn in my mother tongue, German. Aș dori acum să trec la limba mea maternă, Germania, germană. Trebuie să-l prezint acum pe secretarul de stat pentru chestiuni fiscale al Republicii Portugalia, domnul Fernando. Vă urez bun venit, Fernando Andrade. Uh, Vă mulțumim că ați venit pentru a discuta despre mm, aspectele specifice ale Portugaliei și ale insulelor sale. La sfârșit, după discuția cu președintele Juncker, au apărut o serie de întrebări referitoare la Madeira și cu siguranță vom avea întrebări și în acest sens. În mod uh, obișnuit avem prevăzute 45 de minute, 3 sferturi de, ore, de oră. Avem un slot de 3 minute, un minut întrebare, două minute, o, întrebarea un minut, răspunsul două minute. Vă mulțumesc că ați venit, aveți cuvântul pentru introducere, aveți 5 minute la dispoziție, domnule secretar de stat. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în fața Comisiei de Anchetă PANA și aș vrea să încep prin a sublinia importanța subiectului și a muncii uh, desfășurate de comisie. De-a lungul deceniilor, uh, uh, paradisurile fiscale au permis contribuabililor să-și ascundă activele și câștigurile, și să evite să plătească serviciile publice. De asemenea, au ascuns și venituri din activități infracționale. Aceste practici nu doar că subminează uh, veniturile fiscale, ci și legitimitatea sistemului fiscal uh, în sine, sistemului de impozitare. Revelațiile din Panama Papers au atras atenția publicului asupra acestor uh, subiecte încă o dată. S-au uh, văzut documente legate de diverse practici fiscale și pe baza acestor informații, autoritățile fiscale din Portugalia, împreună cu cele din alte țări, au identificat persoanele menționate în Panama Papers. Am găsit aproximativ 165 de rezidenți portughezi care erau menționați în aceste documente și care sunt în momentul de față anchetați. Munca care se derulează în grupul de lucru este extrem de importantă în forumul OCDE. Dar Trebuie să tragem niște învățăminte din aceste revelații. Informațiile dezvăluite de documentele Panama oferă niște piste interesante de urmat, dar cel mai important este că nu ar trebui să credem că aceste informații uh, vor fi o metodă nouă pentru a obține informații oficiale. Informațiile pe care le-am primit, în multe cazuri, sunt insuficiente. Faptele au fost făcute publice, dar în multe cazuri vorbim de fapte destul de vechi. și relațiile dintre persoane și țări nu sunt relevante pentru scopuri fiscale. Ceea ce este important și interesant este schimbul automat de informații. Aceasta e cea mai bună cale de a reacționa față de asemenea situații și are un efect de prevenire excelent. Tocmai de aceea prin legislația sa națională, Portugalia a vrut să se implice în inițiative bilaterale și multilaterale, mai ales sub auspiciile Uniunii Europene, ceea ce a dus la o adâncire a schimburilor de informații. Invitația care mi-a fost adresată includea și o mențiune legată de transferuri către uh, Uh, locuri care au aranjamente uh, fiscale uh, preferențiale. În Portugalia există asemenea transferuri și obligația de a comunica statistici. Între 2011 și 2015 ne-am dat seama că multe dintre aceste date nu erau tratate corespunzător și nu intrau în statistici și în momentul de față investigăm cauza acestei probleme. Dar există o observație pe care aș dori să o fac. Sistemul care controlează transferurile offshore uh, este vulnerabil pentru calcularea poziției. Dacă primul transfer se face către o țară intermediară, care nu are nicio legătură cu uh, țara, celui, țara care a făcut tranzacția, atunci lucrurile se complică. și astfel statul de reședință nu știe care este destinația finală a transferului și anume că este un paradis fiscal. Singura modalitate de a rezolva lucrurile este să găsim un mecanism internațional sau măcar la nivel european care să ne asigure că există acest schimb de informații. astfel încât să se transmită informații similare de către instituțiile financiare, astfel încât fiecare stat să primească informațiile legate de transferuri dintre statele membre și offshore-uri, care să fie uh, transferuri realizate de uh, rezidenții lor, chiar dacă aceste transferuri se fac prin intermediari. Cred că aici va fi utilă o inițiativă europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat, că ați fost dispus să veniți la Bruxelles. Am, uh, vom organiza o misiune de anchetă în Portugalia. Putem profita așadar de această întâlnire pentru a ne pregăti. Le dau cuvântul de îndată celor doi co-raportori, domnul Cofod. Uh, chairman, uh, and thank you so much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit să ne explicați situația din Portugalia. Eu uh, sunt foarte curios să analizez uh, ceea ce ați spus, și anume aceste transferuri neexaminate către offshore-uri din 2011 până în 2014, care se ridică la miliarde de euro. Dacă ați putea să ne spuneți cum s-a putut întâmpla așa ceva, ca asemenea sume să nu fie examinate, să ajungă în paradisuri fiscale. Știți care sunt beneficiarii acestor uh, transferuri, știți care sunt uh, intermediarii și așa mai departe. Banca Portugaliei este menționată de mai multe ori ca fiind unul dintre intermediari și atunci cum, cum se derulează ancheta în Portugalia? parchetul care analizează spălarea de bani are suficient acces uh, și cooperare din partea autorităților fiscale, astfel încât să poată face o anchetă reală? Și apoi, pentru că sunteți în uh, uh Troica și în supraveghere, ce rol a avut Troica pentru a preveni aceste transferuri către paradisuri uh, fiscale sub fostul guvern. Mulțumesc, aveți cuvântul. În primul rând, în ceea ce privește transferurile neexaminate, din câte am reușit să ne dăm seama, instituțiile financiare și-au îndeplinit obligațiile juridice și legale și au oferit datele autorităților fiscale. Dar prelucrarea datelor de către autoritățile financiare uh, s-au ridicat, uh, nu au fost făcute așa cum trebuie pentru o valoare de aproximativ 10 miliarde de euro și pentru că datele nu au fost prelucrate cum trebuie, nici nu au intrat în sistem, nici nu au intrat în statistici și nici nu au intrat în vreun cadru de inspecție. Aceste probleme au fost identificate și între timp autoritățile fiscale au acum acces la toate aceste date. Dar cum am spus, instituțiile financiare au oferit aceste date, dar ele nu au fost prelucrate așa cum trebuie de către autorități. Parchetul uh, din Portugalia a inițiat, a demarat uh, o anchetă penală în ceea ce privește uh, neprelucrarea acestor date și va exista și acces uh, la datele financiare pe viitor. Nu a existat niciun fel de intervenție din partea Troicăi în ceea ce privește transferurile către offshore-uri. Mulțumesc, domnul Iacek. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru prezență. Pe mine m-ar interesa să știu cum evaluați implementarea dreptului uh, relevant din Uniunea Europeană în țara dumneavoastră. Mai devreme am vorbit cu domnul președinte al Comisiei, domnul Juncker, și am văzut cum este cooperarea cu Comisia, care este nivelul de interacțiune cu Comisia și cu autoritățile din statele membre, precum și uh, în ceea ce privește aplicarea legii uh, în țara dumneavoastră. Să, ca să plec de la ceea ce a zis domnul Cofod, ce părere aveți despre supravegherea tuturor intermediarilor, nu doar băncile, ci și avocații sau consultanții fiscali, spre exemplu? Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog. Mulțumesc foarte mult. rolul instituțiilor europene a fost fundamental în ceea ce privește proiectarea mecanismelor pentru schimbul de informații. Aș sublinia, așa cum am făcut-o și în uh, discursul uh, introductiv, că în Uniunea Europeană și în cadrul internațional se pregătește o schimbare uriașă vom avea acces la informații în jurisdicții străine și ar trebui să avem acces automat la aceste informații. Este mai puțin important să știm ce face fiecare stat sau ce uh, da, cotă de impozitare are fiecare stat dacă datele necesare sunt uh, oferite pentru a uh, putea verifica că s-a impozitat în mod corect uh, orice activ creat pe teritoriul său. Uh, Uniunea Europeană a urmărit și a continuat inițiativele OCDE și cred că acest lucru este dăm de laudă și ar trebui să fie continuat. Apoi, mecanismele de aplicare la nivel european. Acesta nu prea există. Ceea ce există este un schimb de informații și o implementare a, și implementarea a legii fiscale rămâne în primul rând o responsabilitate națională. Cred că ceea ce ar trebui să facem este să încurajăm Comisia Europeană și statele membre să meargă în continuare pe calea pe care au apucat și urme să creeze mecanisme care să permită autorităților naționale să-și facă treaba. Dank, Herr Staatssekretär. Sie sind in der Mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat. V-ați respectat și timpul, ceea ce este excelent. Și acum, domnul Melo. Domnule președinte, înainte să înceapă să decurgă cronometrul pentru întrebarea mea, vă rog să opriți un pic cronometrul voiam să fac o observație. Această dezbatere este o dezbatere politică, dar ea trebuie să se bazeze pe fapte, nu pe miraje, nu pe iluzii. Întrebarea pusă de colegul Cofod, raportor din partea socialiștilor, voiam să le spun celor de la prezidiu că există o neînțelegere aici secretarul de stat s-a referit la transferuri de 10 miliarde de euro care nu au fost înregistrate între 2011 și 2014. Vă rog, să haideți să nu avem niciun fel de neînțelegere aici. Nu contează culoarea politică a guvernului. Directul, directorul general al autorităților uh, fiscale a spus că 18 din cele 20 de declarații făcute au fost între 2015 și 2016, dintre care 4 erau în mandatul guvernului actual, deci trebuie să ținem cont de asta, pentru că aceste rapoarte n-ar trebui să se bazeze pe neînțelegeri. 18 din cele 20 au fost între 2015 și 2016 și 4 în timpul mandatului uh, act, uh, guvernului actual. Și acum încep uh, timpul oficial de vorbire. Vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat și vreau să pun o întrebare legată de un acord secret semnat în iulie 2010 confirmat pe 28 august 2010 între Portugalia, între Partidul Socialist din Portugalia și primul ministru José Socrates, în care uh, s-a convenit ca Panamaul să fie scos de pe lista de paradisuri fiscale din Portugalia. Portugalia a luat uh, a făcut pașii necesari pentru a exclude Panama de pe listă, dar până la urmă Panama a rămas pe listă datorită inițiativelor uh, partidului PSD din, uh, din uh, Portugalia. Deci am împiedicat eliminarea Panama de pe listă. Dar dacă vrem să consolidăm legislația legată de paradisuri fiscale, ar trebui ca Uruguay și alte țări să fie eliminate de pe lista neagră și asta nu îndeplinește criteriile obiective ABCD din, de la articolul 63D. Și atunci, ce părere aveți despre această decizie a guvernului, această hotărâre de guvern care încalcă o lege portugheză? O decizie guvernamentală nu poate încălca o lege. Încă n-am terminat, domnule președinte. Ce părere aveți despre asta? Domnule secretar de stat, ajung imediat la concluzii. În ceea ce privește cele 10 miliarde de euro, o parte dintre aceste transferuri au avut loc în timpul mandatului dumneavoastră. Câte dintre ele au avut loc și cine a fost implicat? Ce bănci? Mulțumesc. Acum aveți mai mult timp să răspundeți. Stimate eurodeputat Melo, nu o să corectez cifrele pe care mi le-ați avansat, dar există destul de multe erori juridice legate de secretul profesional, de secretul bancar și așa mai departe. și a existat uh, uneori o lipsă de atenție în rezolvarea acestor probleme. Dar, referitor la întrebarea specifică, am auzit în presă, pentru că eu n-am făcut parte din niciunul din guvernele anterioare pe care le-ați menționat, că de două ori primul ministru din Portugalia și primul ministru al unui alt guvern din care făcea parte și uh, partidul dumneavoastră, au făcut într-adevăr o solicitare de a scoate Panama de pe lista neagră. În 2010 au existat și rapoarte uh, cum că primul ministru a vizitat Panama. Dar nu pot să răspund decât în numele guvernului actual. Guvernul actual nu consideră că lista de paradisuri fiscale de fapt, consideră că această listă ar trebui să fie o listă de jurisdicții non-cooperante și ceea ce este important este să avem acces la informațiile fiscale. Deci nu este important să știm care sunt cotele de impozitare pentru fiecare țară sau teritoriu, ci este o problemă de transparență. Decizia pe care ați menționat-o de a elimina trei țări de pe lista neagră, una din cele mai lungi liste din orice țară europeană, a fost pentru că aceste țări au îndeplinit o serie de criterii și aceste criterii au fost că au, schimb, au făcut schimb de informații cu Portugalia prin mecanisme uh, care nu sunt stabilite prin tratate internaționale și care au fost considerate drept acceptabile uh, de către OCDE din punctul de vedere al schimbului de informații. Aceste criterii exclud posi posibilitatea ca uh, Panama să fie îndepărtată de Portugalia uh, de pe lista neagră și acest lucru a fost comunicat foarte clar ambasadorului panamez. Acest guvern nu vrea să apară neadevăruri în uh, relațiile internaționale, deci pot să vă spun de la bun început acest lucru. În ceea ce privește fostul guvern, guvernul nostru a venit la putere și a corectat o situație în care statisticile erau greșite în privința transferurilor bancare. Asta este o informație de natură publică. Informațiile care nu au fost transmise nu sunt ca urmare a unui secret profesional. Sunt informații care nu au fost publicate pentru că, în conformitate cu legislația portugheză în vigoare, sunt uh, subiect al secretului fiscal. Același secret fiscal care acoperă majoritatea cetățenilor. So short, but uh, really uh, é verdadeiramente uma Sr. Presidente, eu vou fazer junto. Foarte pe scurt, domnule președinte. O să vă pun la dispoziție legea 63D din codul fiscal și pot să vă arăt exact toate liniile din uh, articol 63D și abia atunci puteți să decideți dacă uh, Portugalia respectă sau nu legea privind paradisurile fiscale. 68, 80 și 81 articolele relevante în ceea ce privește restituțiile fiscale. E pentru recordação, Sr. Secretar de Stat, că parece... Aș vrea să transmiteți aceste informații către secretariat pentru că avem și alte întrebări. Mulțumesc, vom verifica această informație. Urmează Ana Gomes. Eh, Aș vrea să vă urez bun venit, domnule secretar de stat. Am întrebam dacă există vreo justificare în întârzierea anchetelor pe care le-ați menționat anchetele pe care le-ați comandat uh, în ceea ce privește transferurile care au avut loc între 2011 și 2014. Eu vreau să vă întreb ce s-a întâmplat după aceea, în 2015-2016, când în sfârșit am avut aceste date. Ceea ce aș vrea să știu este dacă aceste transferuri care sunt uh, investigate includeau și Madeira. Și la ce sume, despre ce sume vorbim? La ce sume s-au ridicat transferurile către și dinspre Madeira în 2015? M-a interesat foarte tare. Vreau de asemenea să vă întreb câte ceva în legătură cu jurisdicțiile intermediarilor care sunt implicați în uh, scheme de evaziune fiscală. Vorbim aici și despre țări precum uh, țările de jos și Luxemburgul pentru că acestea sunt uh, centre financiare unde companiile portugheze ar dori să-și trimită banii. Și mă întrebam, deci, care este dimensiunea problemei în Portugalia și în alte țări europene atunci când vine vorba de frauda TVA și cât de mulți bani ajung în portul Rotterdam? Mulțumesc, aveți cuvântul, domnule secretar de stat. Mulțumesc, uh, domnule deputat. Ancheta pe care ați menționat-o este derulată de diverse instituții din cadrul Ministerului de Finanțe și acestea încă nu au venit cu un raport final. Vorbim despre un organism independent și așteptăm, deci, rezultatele anchetei. În ceea ce privește ce am făcut între timp, se pare că a fost o problemă informatică. Nu avem nicio indicație că ar fi existat vreo tentativă de uh, a rezolva lucrurile înainte, pentru că uh, această problemă a fost detectată de-abia în 2016 și nu a fost o problemă chiar atât de mare. A Madeira faz parte do teritoriul nacional. Portugal și am vorbit deja despre regulile legate de uh, publicarea statisticilor. Madeira face parte din teritoriul uh, portughez. Bineînțeles că statisticile conțin toate transferurile din și către Madeira, indiferent care ar fi regimul fiscal uh, inițial care li s-ar impune, care li s-ar aplica. Deci, regulile aplicabile în, în Portugalia sunt aplicabile și în Madeira. Pot spune că nu există nicio ă, țară din Uniunea Europeană care să fie pe lista neagră din Portugalia, pentru că asta ar fi împotriva ă, legislației europene. Doamna Gomes, din nou, am auzit informații cum că uh, Inspectoratul Financiar a uh, terminat ancheta. Poate încă n-ați primit raportul, dar cred că ar trebui să aflăm ce se întâmplă. Domnule secretar de stat, ați uh, menționat atunci când ați discutat aceste lucruri în Parlamentul uh, portughez că 97% din transferuri uh, au implicat grupul bancar BS, care între timp a dat faliment. Aveți mai multe informații pe această temă? Îmi pare rău, dar din motivele pe care vi le-am explicat și le-am explicat domnului Melo, în conformitate cu legislația portugheză existentă, nu pot să vă furnizez identitatea instituțiilor financiare care au realizat transferurile. Datele care sunt publice se referă doar la sume și la țările de destinație. Aceste cifre sunt publicate pe internet, dar nu spune nicăieri care este instituția financiară de origine, deci nu pot nici să confirm, nici să neg informația primită de dumneavoastră. Cele două grupuri mari au depășit deja timpul, acum trecem la ECR, colega Pircu. EUn ja IMFn lainaohjelmassa. Portugalia a avut un program administrat de Uniunea Europeană. Vreau să știu ce discuții ați avut cu femeiul și cu Uniunea Europeană în legătură cu sectorul financiar Madeira sau eforturile naționale pentru a evita evaziunea fiscală în Portugalia. Au constituit aceasta Uh, priorități pentru debitor și în ce modalitate au fost abordate toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Cred că sunt uh, două chestiuni separate. Aranjamentele fiscale în zona liberă Madeira sunt Uh, guvernate de uh, reglementările uh, Uniunii Europene pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor celor mai îndepărtate. Sigur că aceste fonduri constituie o parte importantă pentru dezvoltarea Madeirei. Nu a existat o componentă de servicii financiare aferentă acestor aranjamente timp de mulți ani. Uh, Apoi, cealaltă întrebare referitoare la combaterea evaziunii fiscale. Sigur, aceasta a constituit prioritatea pentru mai multe guverne și uh, s-a făcut acest lucru pe fronturi diferite. Unul a fost cel al uh, TVA-ului și uh, suprafacturarea uh, sumelor uh, TVA, apoi problema acoperirii uh, veniturilor și activelor internaționale. Potrivit legislației portugheze, am încercat să instituim mecanisme pe care le-am menționat pe baza încheierii uh, procesului BEPS, încercând să asigurăm transparența. Uh, recent uh, am văzut eliminarea acțiunilor uh, la purtător, apoi limitarea tranzacțiilor în numerar până la un anumit plafon. Deci, încercăm să corelăm legislația fiscală cu alte obiective din domeniul financiar, cum ar fi combaterea spălării banilor. Mulțumesc pentru GUE Miguel Viegas. Bună ziua, domnule secretar de stat, bun venit. Am o serie de întrebări uh, scurte. În primul rând, ancheta, anchetarea legăturilor cu uh, Panama Papers. Apoi, în legătură cu scurgere de informații din Elveția. Sunt 611 contribuabili uh, care sunt implicați. Cât a pierdut uh, statul prin aceste practici? Am dorit să știm, știm mai multe detalii. Ați uh, menționat secretul bancar în mai multe rânduri. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și în ce măsură secretul bancar este un obstacol în combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale. De asemenea, vreau să știu de ce resurse uh, dispuneți, uh, aveți noi uh, legi în curs de a fi elaborate, Uh, s-au făcut uh, analize de tip due diligence al instituțiilor implicate? Aveți resurse specifice la înălțimea acestor provocări? Apoi o întrebare concretă referitoare la uh, rapoartele uh, pe țară. Uh, în Portugalia acest lucru este inclus deja în codul uh, fiscal al întreprinderilor. Uh, țările, uh, mă scuzați, datele, informațiile trebuie defalcate mm, țară pe țară și sunt sume minime de la care o țară trebuie să furnizeze aceste inspirații sunt întreprinderi din Portugalia care să fie reglementate de această legislație și în ce măsură economia este reglementată prin acest mecanism care este foarte important. Două minute. Mulțumesc foarte mult. Cât uh, despre Swiss Leaks și Panama Papers, vreau să spun că în cazul Swiss Leaks, majoritatea informațiilor uh, au fost uh, informații deja depășite, date depășite. Deci este foarte uh, dificil să recuperăm aceste sume. Uh, informațiile care erau de domeniul penal uh, au fost transmise autorităților competente. Însă a existat uh, o uh, recuperare indirectă Au fost o serie de tranzacții 2004-2006 care mai târziu au dus uh, la uh, anchete. Unele dintre acestea sunt încă în curs. Încercăm să aflăm uh, cum uh, putem să stabilim responsabilitatea. Desigur, uh, limitările legate de informații astfel uh, furnizate, de câte înțeleg eu, este mult mai important să obții informații prin uh, sistemul automat de uh, schimb de informații prin uh, canale uh, oficiale. De aceea am încercat să ne îmbunătățim resursele informatice și personalul informatic. Însă e greu pentru o țară uh, de dimensiuni medii să facă față acestui volum mare de informații. Cât despre pragul de raportare uh, de la țară la țară, atunci când stabilești un astfel de prag, fiecare țară este de regulă interesată în informațiile provenite din altă țară. Nu există niciun stimulent pentru o țară să stabilească un, pro, un prag uh, mic. Portugalia ar fi pentru un prag mai scăzut, dar, asemenea altor țări, dat fiindcă pragul uh, este ridicat acum, există interesul de a nu crea uh, o povară în plus prin uh, volumul de uh, documente uh, care se impun. Este uh, foarte greu acest tip de cooperare. Uh, mai sunt două, două persoane, Sven Giegelt în primul rând și apoi Jose Manuel Fernandez. So, uh... Mulțumesc, totul e un pic haotic. Da, am să trec la limba engleză, cred că e mai ușor. Uh, three concrete. Trei întrebări concrete. În primul rând, după dezvăluirile făcute, considerați că a, a, Portugalia a încărcat obligațiile de combatere a spălării a, uh, banilor pentru că unele transferuri nu au fost publicate Uh, în trecut, statisticile nu au fost publicate în trecut. În al doilea rând, ați hotărât să monitorizați acele bănci anume care nu au fost verificate în trecut și care sunt implicate în Panama Papers. Și, de asemenea, ați uh, început uh, um, urmărirea penală împotriva acestor bănci? și apoi nu suntem siguri cine uh, vechează ca legile uh, de resort în uh, Portugalia să sunt aplicate legile și obligațiile de combatere a spălării banilor. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Aveți cuvântul. Mulțumesc. O să încep să clarific, prin a clarifica un lucru. Obligațiile pe care le-am uh, menționat uh, legat de transferurile offshore există numai în domeniul fiscalității. Ele sunt separate de sistemul de uh, control uh, în domeniul uh, combaterii spălării banilor. Potrivit legislației portugheze, raportarea transferurilor și operațiunilor uh, de către instituțiile financiare trebuie să treacă uh, prin uh, Banca Națională a Portugaliei și nu prin autoritățile fiscale. Deci sunt două sisteme separate. Prin urmare, Nu sunt probleme legate de uh, spălarea banilor în acest caz concret. FFTF uh, a uh, făcut o vizită în Portugalia. Vom avea o evaluare independentă în câteva luni, însă impresia mea este că sistemul de control din Portugalia se bazează pe raportarea către Banca Națională a Portugaliei și face obiectul unor controle de către poliție și uh, parchet. Uh, este un sistem care funcționează. Cât despre ceea ce ați menționat în legătură cu administrația fiscală. Sigur, atunci când există o știre uh, în legătură cu o infracțiune, aceasta este uh, raportată autorităților uh, judiciare. Cred că nu este nicio intervenție a secretarului de stat. Informația care, pe care o am la dispoziție este că atenția se dă cu precădere astăzi persoanelor și organizațiilor care fac astfel de tranzacții. Domnul José Manuel Fernandez, ultimul vorbitor. Da, avem niște reguli, dragă colega. Sunt oarecum surprins pentru că infracțiunile în uh, materie uh, Uh, fiscală uh, sunt uh, legate de sfera spălării banilor. Faptul că există această necorelare este bizară când uh, găsiți ceva legătură cu uh, spălarea banilor, uh, se face o raportare la autoritățile de supraveghere bancară. Deci cred că este nevoie de o mai puternică colaborare între aceste instituții în Portugalia. Da, cred că trebuie să clarific, poate n-am fost prea clar prima dată. Deci, întregul sistem de control în domeniul spălării banilor, care se bazează pe directiva europeană, este, se face prin comunicarea de către bănci uh, autorității uh, de supraveghere, care este Banca Națională a Portugaliei. Uh, această informație este accesibilă autorităților judiciare. Sistemul de comunicare uh, îndeplinește condițiile din directiva privind combaterea spălării banilor atunci când este vorba de tranzacțiile uh, suspecte. Transferurile către offshore uh, au alte scopuri fiscale și nu de combatere a spălării banilor. Sigur că autoritățile fiscale sunt parte integrantă a întregului sistem de combatere a spălării banilor, dar dacă autoritățile fiscale descoperă activități infracționale sau suspecte, în special legate de spălarea banilor, atunci se urmărește acel uh, fir. Dacă există suspiciunea Uh, de spălare de bani uh, într-o tranzacție către offshore detectată de autoritățile fiscale, atunci aceste informații sunt uh, transmise autorităților judiciare competente astfel încât să poată să înceapă o anchetă penală. Domnul Fernandez, vă mulțumesc foarte mult. Prima întrebare cu un răspuns da sau nu. Guvernul portughez a uh, scos de pe lista țărilor uh, paradisuri fiscate, fiscale trei uh, astfel de paradisuri. Autoritățile fiscale au fost implicate în întreg procesul s-a ascultat părerea acestora foarte atent atunci când legile și reglementările au fost uh, uh, instituite. Autoritățile fiscale au fost pe deplin uh, implicate în acest proces. Deci pot să conchid, uh, domnule secretar de stat, că autoritățile fiscale au uh, avut un aviz favorabil E bine, asta înseamnă că Proiectul de decret a fost uh, transmis Centrului de Studii Fiscale, iar Centrul de Studii Fiscale trebuia să dea unda verde, dar nu asta a fost procedura și nu asta obliga legea. Deci pot să trag concluzia exact opusă, că autoritățile fiscale nu au dat un aviz favorabil. Informația pe care v-am uh, pus-o la dispoziție este cea pe care v-am dat-o și trageți concluziile pe care le doriți pe această bază. Deci, eh, trag concluzia că nu a fost un aviz favorabil al autorităților fiscale. Bun, nu cred că mai sunt alte întrebări și atunci nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. În trei săptămâni vom avea o o vizită de documentare în Portugalia. Vă mulțumesc că ați fost în mijlocul nostru astăzi. Putem să încheiem această parte a ședinței. Uh, sperăm că vom uh, putea să discutăm uh, celelalte probleme rămase în suspensie când vom veni în Portugalia. Luăm o pauză de 4 minute, după care avem uh, ședința coordonatorilor. Vă rog să părăsiți sala cei care nu sunteți implicați în ședința coordonatorilor.